Mai departe acum trecem la ordinea de zi a celor patru zile. Proiectul de ordine de zi adoptat de conferința președinților pe 20 ianuarie, în conformitate cu regula 137, a fost transmis membrilor. Pentru ziua de luni nu se propun schimbări. Deci ordinea de zi pentru luni este, rămâne așa cum o vedeți în dosarele dumneavoastră. Pentru marți, grupul Verzilor, Alianța Liberă Europeană și grupul ALDE au solicitat să se includă o declarație din partea vicepreședinte a Comisiei, un alt reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, cu privire la statul de drept în Rusia. Aceasta s-a solicitat să fie inclusă pe ordinea de zi de marți dimineață. Îi dau cuvântul doamnei Harms să facă această propunere. Ähm, Domnule președinte, cred că, uh, având în vedere cazul uh, Khodorkovski, trebuie neapărat să dezbatem situația statului de drept în Rusia. În același timp, având în vedere alegerile uh, pentru Duma din uh, Rusia în toamnă, avem un alt motiv întemeiat de a ne uh, preocupa de acest subiect. Chiar acum cred că cu toții ne întrebăm și ne confruntăm cu întrebarea dacă Uh, luptăm suficient în vecinătatea noastră pentru impunerea drepturilor omului. Sunt convinsă că mulți ne-am pus întrebarea cu autocritică dacă întotdeauna am dezbătut ceea ce era necesar în ceea ce privește Tunisia și Egiptul. N-aș vrea ca o astfel de neglijență uh, să fie permisă pe propriul continent și de aceea uh, insist să introducem acest punct de pe, or, pe ordinea de zi mâine dimineață. Vă mulțumesc pentru atenție. Pan Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Ferhofstadt pentru această propunere. Vreau să sprijin această solicitare a Rebecca Harms și vreau să vă mai spun și că de când am formulat această cerere în conferința președinților și până acum am uh, primit uh, din ce în ce mai multe presiuni din partea rusă să nu facem acest lucru. S-a organizat acum câteva săptămâni un seminar cu privire la statul de drept în Rusia și un reprezentant al Ministrului Ministerului de Externe în Rusia i-a spus că nu este cazul să forțăm o rezoluție în Parlamentul European cu privire la statul de drept în Rusia. Însă nu cred că rușii sunt cei care decid ordinea de zi a Parlamentului European. Noi trebuie să facem acest lucru. Kto z Państwa chciał się wypowiedzieć przeciw? Mulțumesc. Vrea cineva să vorbească împotrivă? Domnul Severin. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, în calitate de raportor permanent uh, în legătură cu relațiile cu Rusia, vreau să vă informez că deja am lansat un proces cuprinzător menit să se ocupe de toate problemele serioase care sunt importante în relația noastră cu Rusia. Avem deja o audiere a reprezentantului uh, Uh, Serviciului de Acțiune Externă și a reprezentantului Guvernului uh, rus. Pe 2 martie vom organiza o altă audiere cu experți care se va ocupa de toate aspectele importante ale relației cu Rusia. În a doua săptămână a lunii martie planificăm să avem un text cuprinzător incluzând o recomandare care să fie deschis dezbaterii și amendamentelor și care se va încheia cu o dezbatere în plenară cu participarea înaltului reprezentant pentru politica externă, care, din câte știm noi, nu este disponibil pentru această săptămână. Așadar, cred că fără să neglijăm sau să negăm importanța acestui subiect, este mai bine să lăsăm acest proces să continue și să ajungă la final, astfel încât să avem o dezbatere fundamentată care să ne permită să avem decizii credibile. Vă mulțumesc, președintele, mulțumesc foarte mult. Vom vota acum o problemă de procedură, domnul Joseph Dol, un lucru pe care nu-l înțeleg. Săptămâna trecută, în conferința președinților, am spus vom avea o dezbatere privind Rusia în luna martie, pentru că doamna Ashton va fi prezentă atunci. Și apoi, tot în conferința președinților, s-a spus trebuie să facem o dezbatere despre Rusia, pentru că domnul Putin va face o vizită Comisiei Europene, domnului Barroso. Din câte am uh, aflat eu în această după-amiază, domnul Putin nu va veni în vizită la Comisia Europeană. Aveți dumneavoastră alte informații sau nu? Deci dezbaterea s-a cerut săptămâna trecută pentru că ar fi venit domnul Putin. Al minter avem o dezbatere privind Rusia cu rezoluție în luna martie Aș vrea să știu ce crede colega noastră. Președintele, a fost o intervenție de procedură. Dumneavoastră doriți și noastră să interveniți? Nu. Atunci vom vota. Acum votăm. Vreau să votați. Cine este pentru propunerii verzilor și a liberalilor? Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru? Cine este împotrivă, trebuie să verificăm electronic. O verificare electronică, votul este deschis. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Propunerea este adoptată. Moțiunea este adoptată. Doamnelor și domnilor. Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa declarația vicepreședintelui Comisiei Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe privind situația statului de drept în Rusia va fi inclusă ca punctul 3 pe ordinea de zi pentru marți dimineața. Al treilea punct pentru marți dimineață, termenul de propunere de moțiuni de rezoluție este marți 15 februarie la ora 10. Termenul limită pentru uh, a face amendamente este uh, miercuri 16 februarie de asemenea la ora 10 termenul pentru amendamente la moțiunile comune de rezoluție este miercuri 16 februarie la ora 11. Deci 16 februarie la ora 11. Acesta e termenul limită pentru amendamente. Termenul final. Și votul va avea loc joi. Doamnelor și domnilor, de asemenea am o altă propunere de moțiune legată de agenda de pe ordinea de zi de marți. Grupul PPE a cerut includerea unei declarații a Comisiei privind situația din Lampedusa. Îl vom asculta pe domnul uh, Mario Mauro în sprijinul acestei moțiuni. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Așa cum ați uh, spus foarte corect, uh, suntem martori unui fenomen major, o creștere importantă a fluxurilor migratoare către Europa. Lampedusa este inundată de acest val de migrație astăzi, dar de fapt întreaga Europa ar trebui să Uh, se implice în procesul de stabilizare care implică țările întregii zone a Magrebului. Este foarte important ca și Comisia să facă o declarație publică numai pe problemele hum- uh, legate umanitare, ci și pe problemele profund strategice care au legătură cu politica noastră în Mediterana. Așadar, cerem să avem o dezbatere separată marți după amiază cu doamna comisar Malmström și să luăm 30, la, 30 de minute din timpul adresat întrebărilor pentru ca comisia să poată uh, declara, uh, să facă declarații pe această. Uh, mulțumesc președintele domnul Schulz în favoarea moțiunii. Mulțumesc domnule președinte. Noi, grupul socialiștilor și democraților, dorim să depunem aceeași cerere, aceeași solicitare, însă aș dori să recomand colegului Mauro și acestui for să alegem o formulare mai precisă. Avem de-a face, într-adevăr, cu un mare flux și Italia este, la fel ca toate țările spațiului mediteranean, cu siguranță supra-solicitată și are greutăți să facă față acestei situații și cu siguranță Italia nu va fi singura țară care va trebui să se confrunte cu acest flux de uh, Uh, migrație. Putem porni de la, prezina, de la premisa că Malta, Spania și alte țări se vor confrunta cu această problemă. De aceea, noi am solicitat să avem un titlu foarte clar al acestei dezbateri, și anume Declarația Comisiei cu privire la măsuri imediate ale Comisiei uh, pentru Italia și alte țări ale Uniunii Europene pentru a face față fluxului migrator. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Dorește cineva să vorbească împotriva acestei propuneri de moțiune? Este cineva împotriva? Nimeni. Doamnelor și domnilor, vom trece la vot atunci. Cine este pentru? A, vorbiți, doriți să vorbiți împotriva acestei propuneri. Este cineva care dorește să... Cine, vorbește, cine dorește să vorbească împotriva acestei moțiuni? Scuze, colegi. Așadar, spune președintele, votăm propunerea colegului Mario Mauro. Cine este pentru? Cine e împotriva? Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, propunerea este adoptată. Așteptați, vă rog, o secundă. Propunerea este adoptată și punctul va deveni punctul 2 pe ordinea de zi de marți după amiază. Uh, întrebările adresate comisiei vor fi de la 6.30 la 7.30 în acea zi. Așadar, acest punct este inclus, cum spuneam, devine punctul 2 al ordinii de zi de marți după amiază și uh, întrebările către comisie vor începe la 6.30 și vor ține până la 7.30. Acum, discutăm despre titlul acestei dezbateri. Și înțeleg că cineva dorește să vorbească în legătură cu titlul acestei dezbateri. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc în favoarea propunerii domnului Schulz, pentru că este o abordare mai largă decât doar Lampedusa. De Maroc și până în Siria sunt zeci de mii de kilometri care reprezintă un risc umanitar din ce în ce mai mare. Nu trebuie să ne întrebăm dacă Uniunea Europeană va ajuta guvernul italian, trebuie să vedem dacă suntem capabili să acționăm ca și continent în Președintele întrerupe. Aveți dreptate, domnule coleg. Am votat asta. Răspunsul este da. Deci toată plenara a spus da acestei idei. Totul este în regulă. Și acum, doamnelor și domnilor, trebuie să stabilim titlul dezbaterii. Grupul Socialiștilor și Democraților a propus titlul următor, măsuri ale Uniunii Europene de a susține Italia în legătură cu fluxurile migratoare. Președintele Schulz dorește să schimbe acest titlu. Mulțumesc, domnule președinte. Încerc încă o dată succint. Am dori ca Comisia să dea o declarație cu privire la măsuri imediate ale Uniunii Europene pentru sprijinirea Italiei și a altor state membre afectate în a face față fluxului uh, migrator. Rozumiem. Proponowany tytuł jest następny. Am înțeles. Așadar, titlul propus este măsuri propuse de Comisia Europeană pentru a susține Italia și alte țări afectate de fluxuri migratoare neobișnuit de mari. Cine este pentru un astfel de titlu? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Așadar, acest titlu este aprobat cu o majoritate confortabilă. Nu avem propuneri de schimbare în ce privește ziua de miercuri, apoi, pentru ziua de joi, Grupul Europa Libertăților și Democrației a cerut includerea întrebării sale cu solicitare de răspuns oral privind utilizarea mandatului european de arestare în cazul lui Julian Assange. Cine uh, va vorbi în favoarea acestei moțiuni? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această întrebare cu solicitare de răspuns oral nu se referă la vinovăția sau inocent, nevinovăția domnului Assange în legătură cu acuzațiile care se aduc în Suedia. Este legată de procedurile implicate de mandatul european de arestare și dacă este folosit pentru, uh, în mod greșit pentru scopuri politice. Acest mandat european permite ca orice cetățean european să fie Uh, dat în custodia altor autorități fără ca să se uh, ia în analiză uh, dovezile prima facie împotriva lor. Acest mandat are un european de arestare are un potențial enorm de a, a fi abuzat și de a fi folosit împotriva unor disidenți politici și se referă acest mandat la uh, infracțiunile pe care se presupune că le-a comis Assange în Suedia sau e în legătură cu, are mai mare legătură cu dorința lui americanilor de a-l extrada și de a-l persecuta pentru acțiunile sale politice. Vrem să vedem dacă acesta este un caz în care mandatul european de arestare este folosit în mod abuziv. Vrem să avem o dezbatere completă în, aceast, în acest Parlament. Vă rog să votați pentru. Președintele, mulțumesc. Cine dorește să susțină această moțiune Doamna Herzog, mm, pentru da, domnule președinte, vreau doar să spun că în 2004 un funcționar irlandez a făcut un accident mortal în Ungaria. Weekendul trecut, vineri, am, abia am reușit să obținem decizia autorităților uh, irlandeze și anume că acest om poate fi trimis înapoi în Ungaria pentru a fi judecat. Așadar, la nivel european, această procedură este importantă uh, și trebuie să fie uh, întărită, pentru că altfel uh, ajungem să așteptăm cu ani, nu doar în acest caz, ci și în alte cazuri, procedura trebuie să fie mai puternică, deci suntem în favoarea unei dezbateri. Mulțumesc. Președintele. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă rog uh, puțină liniște. Vrea cineva să vorbească împotriva acestei propuneri de moțiune? Împotrivă. Sunteți împotrivă, da? Împotrivă. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, am, aș dori să solicit o clarificare a situației cu privire la procedură. Nu știu dacă avem competențele în calitate de Parlament European să ducem o dezbatere fundamentală cu privire la mandatul european de arestare nu știu dacă în timpul unei uh, proceduri pe rol se poate face această legătură. Nu cred că procedura ne permite. Dacă este cazul, aș avea și eu niște cazuri despre care am putea să discutăm. Însă eu nu recomand să dezbatem în Parlamentul European proceduri pe rol uh, și să uh, ducem astfel de dezbatere așadar. Mulțumesc. Trecem acum la vot. Moțiunea vine din partea grupului EFD. Ei doresc o întrebare orală adresată Comisiei cu privire la utilizarea mandatului european de arestare în, uh, cad, în cazul uh, Assange. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Mulțumesc. Se respinge. Așadar, Ordinea de zi este considerată ca fiind adoptată. Vă mulțumesc. Iar acum trecem la ordinea noastră de zi. Aș dori să rog membrii să părăsească sala în liniște dacă doresc să o facă. În rest, vă, sunteți invitați să rămâneți. Stimați colegi,